Bună seara! Bun venit tuturor! Vă rog, ocupați loc. Începem votarea peste câteva momente, însă înainte de aceasta aș dori să-i dau cuvântul doamnei Corața Bild. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să vă întreb care este statutul anchetei parlamentare în legătură cu